este baronesa Latford, care are 5 minute. Aveți cuvântul. Aceste două întrebări orale depuse pe 1 decembrie anul trecut au fost uh, depășite de evenimente și această dezbatere totuși trebuie să aibă loc pentru a arăta faptul că subiectul a revenit în discuție după o absență de câțiva ani și pentru a accentua importanța și prioritatea acestui program. Parlamentul European în ultimul deceniu s-a plâns în mod consistent de faptul că drepturile procedurale nu beneficia de aceeași atenție în ceea ce privește uh, anchetele penale. Noi suntem de acord, dar cei care resping în principiu mandatul european de arestare sunt cei care scuză activitatea mafioților, teroriștilor, hoților. E vorba de un echilibru, e vorba de a obține un mandat european de arestare uh, extins, consolidat, pentru a permite proceduri penale transfrontaliere. Cei care se opun nu doresc acțiuni europene, doresc să fie doar un mandat european neconsolidat. Însă aplicarea acestui mandat fără garanții adecvate duce la încălcarea justiției. Recunoașterea reciprocă nu a fost însoțită de un temei solid de încredere reciprocă. Andrew Simiu uh, din uh, zona mea a fost uh, condamnat pentru omucidere, însă este un caz de identitate greșită și a avut loc și o brutalitate a poliției față de martori. Când s-a convenit în 2002 asupra acestui mandat, se urmărea ca aceste măsuri să fie folosite uh, în cazul persoanelor care sunt închise în alte țări și pentru a putea acționa repede, tocmai pentru garantarea drepturilor acelor persoane. Însă acea promisiune a fost încălcată de statele membre care nu au reușit să promoveze propunerea Comisiei pentru respectarea drepturilor procedurale. Sunt recunoscătoare că discuția a fost lansată, relansată de președinția suedeză, dar este doar o foaie de parcurs care se desfășoară pe măsură ce discuțiile avansează. Sigur, trebuie să rămânem optimiști, deși îmi pare rău de faptul că Consiliul uh, promite doar să se gândească, nu și să legifereze în ceea ce privește cauțiunea europeană, lucru care ar fi fost foarte util în cazul um, cetățenului de care v-am vorbit, căruia i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune, fiindcă era cetățen străin. criticile față de aceste acțiuni vor crește dacă nu există un set european minim de proceduri care să fie respectate în cazul acțiunilor penale. Nu e vorba doar de situația cetățenilor uh, individual cărora nu li se garantează drepturile, ci și judecătorii și forțele polițienești și procurorii nu pot să lucreze în colaborare. Cred că garantarea drepturilor omului din mandatul european de arestare trebuie să fie o condiție explicită a extrădării, chiar dacă Comisia nu dorește acest lucru. Mulțumită liberal-democraților, legislația britanică a implementat acest lucru atunci când curtea este satisfăcută de faptul că nu se încalcă drepturile europene. Pentru ca toate statele membre să își dacă toate statele membre și-ar respecta îndatoririle, n-ar fi nicio problemă. Uh, problema este, deci, că aceste lucruri nu se respectă în practică și multe state membre ajung în fața uh, Curții Europene de Justiție tot mai din acest motiv. Acum statele membre sunt uh, obligate de tratatul de la Lisabona și e nevoie de un mecanism pentru punerea în aplicare acestor obligații Măsurile europene trebuie să fie eh, consecvente cu hotărârile Curții Europene și nu un conflict și trebuie să aducă plus valoare pentru a consolida implementarea practică. Sper că Comisia și Consiliul sunt de acord că directivele care garantează drepturile fundamentale trebuie să aibă standarde ridicate. Transpunerea la nivelul statelor membre este mai puțin ambițioasă decât textul Comisiei. Ne preocupă faptul că prima măsură nu demonstrează, nu dă dovadă de cele mai mari standarde, sper că vom putea fi mai ambițioși și să stabilim un precedent pentru următoarele stadii Apoi să existe și alte măsuri, cum ar fi consilierea juridică, dreptul la informare, dreptul la informarea autorităților și așa mai departe. Deci doresc o garanție din partea Consiliului și Comisiei că se va acționa repede pentru a, ne, pentru a clădi pe lucrurile care au fost deja realizate, în ceea ce privește un proces echitabil. Mulțumesc și acum, în numele Consiliului, domnul Ropescu, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător pentru faptul că baroneasa Ladford a înaintat această întrebare împreună cu doamna Antonescu și cu Romero Antalaya Tavares cosemnatari, pentru că este într-adevăr o întrebare esențială drepturile procedurale uh, în uh, procedurile penale. Suntem de acord cu importanța pe care o acordă aceste chestiuni, Ronan vot. și suntem de acord că trebuie să existe o armonie în această privință la nivelul Uniunii. În întrebarea dumneavoastră spuneți în primul rând că președinția suedeză a înregistrat progrese semnificative. Într-adevăr, așa s-a întâmplat. Consiliul a ajuns la un acord general cu privire la dreptul la interpretare și traducere și, o lună mai târziu, în noiembrie, Consiliul a adoptat un plan pentru a se înregistra progrese și pe alte fronturi așa cum s-a solicitat. Dumneavoastră, domnul Ladford, ați menționat dreptul la informare cu privire la capetele de acuzare, asistența juridică, comunicarea cu membrii familiei și autorități, precum și protecția specială care ar trebui acordată acuzaților mai vulnerabili. Aceasta a fost situația în timpul președinției suedeze a Consiliului. Apoi, în textul dumneavoastră, spuneți că s-a ajuns la un acord cu Parlamentul că ar trebui continuate aceste eforturi? Sau, de fapt, puneți întrebarea, este o prioritate? Și eu vă spun că da, este o prioritate. Vom continua eforturile. Cum? Ei bine, în primul rând, vom încerca să colaborăm cu Parlamentul și să ne asigurăm ca, ca directiva privind drepturile la traducere și interpretare să fie adoptată. Propunerea Comisiei nu s-a bucurat de uh, o primire călduroasă din partea tuturor statelor membre. 13 state au înaintat propuneri alternative, dar problema uh, trebuie rezolvată și legat de celelalte aspecte cu privire la drepturile procedurale, uh, Consiliul va înainta propuneri cât mai curând posibil. Încă o dată, colaborând, firește, cu Parlamentul pentru ca aceste măsuri să fie adoptate. În martie a avut loc un seminar la Madrid, organizat împreună cu Comisia și cu Școala Europeană de Drept, cu privire la tema aceasta. Iată, deci, că suntem de acord cu dumneavoastră și cu coautorii întrebării că e vorba de un aspect urgent care trebuie rezolvat, armonizat la nivelul Uniunii Europene și sigur că Parlamentul European trebuie informat în mod constant. Mulțumesc din partea Comisiei, domnul Baro. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Latford, vă mulțumim pentru această întrebare. Știți foarte bine cât de mult apreciez ideea garanțiilor procedurale. Este foarte adevărat că de mulți ani Comisia militează pentru aplicarea acestor norme comunitare minime în materie de apărare. Și de asemenea militează pentru generalizarea lor în toate procedurile penale în Europa. Este absolut necesar pentru cooperarea în materie juridică. Și este condiția încrederii reciproce între statele membre. Comisia a activat foarte mult pentru adoptarea unei legislații europene în acest domeniu și este foarte adevărat că datorită președinției suedeze s-a adoptat foaia de parcurs pe 30 noiembrie 2009 de către Consiliu. Este o etapă fundamentală în crearea legislației europene în ceea ce privește drepturile procedurale minime. Statele membre au găsit astfel un acord privind domeniul de aplicare al legislației și au fost de acord să o adopte cu prioritate, cooperând, bineînțeles, pe deplin cu Parlamentul European. Am ascultat ca și dumneavoastră cele spuse de domnul ministru López Garrido, care a explicat foarte bine ce intenționează să facă președinția spaniolă în acest uh, sens, pentru că are voința de a adopta aceste prime măsuri care ne vor conduce către o serie de garanții minime. Este foarte adevărat că abordarea pas cu pas a foii de parcurs ni s-a părut în cele din urmă o soluție bună. Această abordare ne permite să ne atingem obiectivul uh, vizat. Abordarea aceasta pas cu pas, pas cu pas, cum spuneam, nu înseamnă numai că fiecare drept este analizat în profunzime, în contextul acestei propuneri legislative și ci și faptul că fiecare drept de care vorbim poate fi analizat uh, unul câte unul. Astfel putem scăpa de negocierile transversale, târguielile transversale care caracterizează uneori textele prea generale și care ar putea să permite anumitor state membre să-și apropieze negocierile pentru a-și promova un punct foarte specific. Deci, stimată doamnă Ludford, sunt absolut sigur că noua comisie se va implica în prezentarea acestor propuneri legislative din foaia de parcurs pentru a le putea adopta cât mai curând cu putință. În ce privește dreptul la interpretare și traducere care este prima măsură prevăzută în foaia de parcurs. Comisia a luat act de inițiativa prezentată de un număr de state membre, inițiativă legislativă. Această inițiativă legislativă se bazează pe propunerea Comisiei din iulie 2009 și pe baza negocierilor de la Consiliu în cel de-al doilea semestru al anului 2009. Este foarte adevărat că inițiativa statelor membre nu este în conformitate cu Convenția Drepturilor Omului cu, și cu jurisprudența Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg. Fosta propunerea comisiei care făcea uh, interpretarea uh, întâlnirilor între, uh, între avocatul său și uh, acuzat să aibă interpretare. E, pe câtă vreme această propunere limit, limitează dreptul la interpretare în timpul procesului și în timpul întrevederilor cu poliția. Fosta propunere a comisiei prevedea de asemenea dreptul la traducere, un drept mai complet în textul Comisiei decât în textul uh, propunerii statelor membre. Desigur, uh, Consiliul va colabora cu Parlamentul și vom putea să obținem, cred, un text ambițios în ceea ce privește drepturile procedurale. Este esențial dacă vrem să creăm un spațiu judiciar european adevărat și vom avea grijă ca textul să fie în conformitate cu standardele din uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în jurisprudența Curții de la, Stra- de la Strasburg și în Carta Drepturilor Fundamentale. Deci mă Mă voi baza în continuare pe acțiunile Parlamentului în acest domeniu și încă o dată văd că președinția spaniolă ne va uh, ajuta și va contribui la această activitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, doamna Antonescu, două minute. Președinte,

Aș dori să salut uh, președinția spaniolă și, de asemenea, vreau să subliniez faptul că aceasta este prima inițiativă cu privire la drepturile procedurale, subiect care a fost uh, dezbătut mai mulți ani și care a fost lăsat în suspensie pe durata președinției suedeze. A existat o dezbatere inițială pe această temă și credem că întrebarea rămâne una relevantă. Credem că lucrurile pot fi îmbunătățite și sperăm că acest lucru se va întâmpla în cadrul procedurilor parlamentare. Domnul Baro a spus că propunerea comisiei a fost una ambițioasă, mai ambițioasă, deci iată, se pot îmbunătăți lucrurile. Subiectul este unul care există în discuție de mult timp și există state membre care se opun acestor propune. S-a format o foaie de parcurs pe durata președinției suedeze pentru a elimina blocajele dar încă mai există dificultăți la nivelul statelor membre. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, lucrurile ar trebui să se schimbe, fiindcă Parlamentul are putere de decizie acum și credem că Comisia și Parlamentul ar trebui să așeze lucrurile într-un nou context. Dorim ca aceste drepturi procedurale să fie acoperite de un pachet. Nu pot recunoaște dreptul la traducere fără a recunoaște dreptul la asistență juridică sau la informare. Propunerea Comisiei de a introduce acest grad, aceste drepturi treptat de la un an la altul trebuie să fie grăbită astfel încât lucrurile să intre în vigoare cât mai repede. E adevărat că legile privind lupta împotriva terorismului pot să ducă la suspendarea acestor drepturi procedurale, dar este o contradicție pe care trebuie să o rezolvăm. Domnul Watson, două minute. Uh, Domnule președinte, s-a propus aici, pe 6 septembrie 2001, înființarea unui mandat european de arestare. Și dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în New York 5 zile mai târziu, propunerea noastră ar fi adunat praful pe un raft. Domnul Bin Laden a transformat în realitate această propunere și mie mi-a revenit onoarea de a urmări acest, acest dosar aici. Am insistat atunci să existe garanții minimale în procedurile penale. Comisia și-a înaintat propunerea în 2002 și a întreprins măsuri rapide atunci. Și atunci, de ce până acum acest dosar a rămas pe un raft al Consiliului? de ce nu s-au aprobat împreună propunerile. Mandatul european de arestare a înlocuit extradarea și a redus timpul necesar predării, a încurajat contactele directe între autoritățile judiciare ale statelor membre, a eliminat deciziile luate pe baza rapidității politice, pe baza principiului că fiecare își predă proprii cetățeni. Însă, mandatul european de arestare se bazează pe încrederea reciprocă și sunt prea multe cazuri în care această încredere este pusă sub semnul întrebării de către cetățenii noi. Două persoane din uh, zona mea sunt în detenție în Ungaria, deși au făcut o solicitare acum un an, nu au fost încă pus sub acuzare și s-ar putea ca procesul să nu aibă loc decât peste câteva luni. Unul dintre ei și-a pierdut locul de muncă și principala sursă a venitului familiei sale, ambii sunt departe de familie și de cei dragi. Și totuși s-ar putea ca ambii să fie nevinovați. Asemenea cazuri strică reputația cooperării europene în materie de justiție. Autorii întrebării orale au dreptate. Aceste probleme au nevoie de atenția urgentă a Europei. Mulțumim. Vroiam să vă, să vă numesc nașul mandatului european de arestare. Are cuvântul doamna Hautala, 3 minute.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 Domnul Watson l-a menționat pe Bin Laden și 11 septembrie ca fiind evenimentele care au dus la adoptarea mandatului european de arestare. Credeți că acest mandat trebuie să fie folosit numai împotriva teroriștilor, a criminalilor și a celor care se fac vinovați de crime violente? Domnule președinte, nu l-am folosit pe Bin Laden ca justificare. Ne-a ajutat doar să accelerăm lucrurile. Uh, mandatul european de arestare se referă la toate infracțiunile grave și cei care se opun folosirii lui se opun statului de drept și domniei legii pe continentul nostru. Uh, mandatul european de arestare dă siguranță cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mă scuzați, domnule Dortmund, mă gândeam că vă vreți să arătați din ce partid veți face parte în continuare. Următorul vorbitor, domnul Wojciechowski, un minut. Domnule Wojciechowski, un minut. Mă scuzați. Domnul Hautula, domnul Hautula, aveți cuvântul, mă scuzați. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Watson are dreptate când spune că Parlamentul European a cerut ca mandatul european de arestare să aibă niște criterii eh, referitoare la standardele minime privind procedurile penale. În foarte multe state membre sunt probleme mai ales că eh, acest eh, mandat european de arestare este cumva bazat pe, are un fundament de nisip în unele țări. Ideea că avem încredere unii în alții, în sistemele de justiție penală dintr-o țară în alta, că se respectă drepturile omului, că procesul este echitabil în toate statele membre, e bine, nu e chiar așa. Cum spuneau uh, colegii, pot să vă spun și eu povești apropo de faptul că nu se întâmplă așa și este urgent ca, de fapt, Comisia să întreprindă ceva avem nevoie, cum spuneau colegii, de un sistem integrat în care procedurile penale să uh, aibă niște standarde minime, iar tratatul de la Lisabona ne permite să facem acest lucru. Pentru că acum Parlamentul European are putere legislative depline alături de Consiliu și uh, mi-a făcut plăcere să aud cele spuse de domnul comisar apropo de încrederea în cooperare. Deci Parlamentul și Comisia trebuie să coopereze pentru a promova această chestiune și pentru a depăși rezistența statelor membre. Și eu pot să vă spun diverse întâmplări uh, când nu se respectă statul de drept, când nu se respectă domnia legii, chiar când se folosește uh, mandatul european. În Finlanda sunt uh, deținuți doi cetățeni lituanieni care ani de zile Uh, au avut grijă de un orfelinat pentru copiii ceceni și dintr-o dată poliția secretă, uh, securitatea a intervenit în acțiunile lor pe baza ideii că uh, în familia lor aveau loc acte de violență um, de familie iar acum sunt în Finlanda, au făcut o cerere de azil, iar Lituania solicită extradarea lor. Acest lucru uh, se va judeca într-un tribunal de primă instanță la Helsinki. Și cum să facem față acestei situații? Finlanda trebuie să se încrea, să aibă încredere că acest, această familie va fi, uh, se va beneficia de un proces corect în Lituania. Sunt foarte multe exemple de acest fel, uh, exemple de mm, eșecuri ale mm, mandatului european de arestare. Domnule comisar, domnule președinte al Consiliului European, trebuie să facem uh, pași înainte pentru a ne baza pe încrederea uh, și cooperarea în aceste proceduri. Și acum, domnul Wojciechowski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu un exemplu, ca și doamna Hautala. Un tânăr polonez a fost condamnat la închisoare pe viață pentru viol în Regatul Unit. Ca urmare a unor articole acoperite, apărute în presă și cred că nu a beneficiat de un proces echitabil. Acum servește în sentință pe viață în Polonia, chiar dacă noi pentru viol nu avem o astfel de sancțiune în Polonia. În acest caz, pedepsa ar fi de închisoare până la 12 ani. În închisorile poloneze avem deci o persoană care a fost condamnată în contradicție cu sistemul juridic polonez. Iată un exemplu care ilustrează nevoia de a stabili niște standarde comune în ceea ce privește procedurile penale și executarea sentinței, fiindcă din ce în ce mai des avem de-a face cu probleme legate de faptul că sentința, hotărârea este dată într-o țară și um, pedeapsa se execută în altă țară. Mulțumesc, domnul Tavares, un minut. Senhor Presidente, bem, a União Europeia avança sobre duas pernas. Por um lado, Mulțumesc, doamne președinte. Uniunea Europeană înregistrează progrese în două direcții. Pe de o parte, ajutat de statele membre și, pe de altă parte, ajutat de cetățenii reprezentați aici de noi. De multe ori, statele membre și-au rezolvat singure problemele și și-au armonizându-și sistemele judiciare, uită alte aspecte, uită să rezolve problema încrederii cetățenilor. Așa s-a întâmplat um, cu mandatul european de arestare, care într-adevăr a accelerat lucrurile și le-a eficientizat. Însă, drepturi, cum ar fi dreptul la traducere, la interpretare, la care am avut plăcerea și onoarea de a lucra împreună cu baroneasa Radford, aceste drepturi, spuneam, sunt esențiale dacă dorim încrederea cetățenilor. Îmi face plăcere ca împreună cu colegii mei să cer uh, Comisiei și Consiliului să folosească codecizia pentru a face progrese și pe alte probleme. Mulțumim, domnul Dragons, două minute. Cause, as has been mentioned. Uh, aș dori vrut să vorbesc în această seară pentru că, așa cum s-a spus, doi cetățeni britanici sunt uh, uh închiși la, în închisoarea centrală de la Budapesta, din Ungaria. Sunt acolo din 2003 și încă nu au fost judecați. De fapt, nu s-a stabilit niciun fel de dată pentru procesul lor. Iar uh, ei sunt separați, nu au niciun fel de contact unul cu celălalt, sunt într-o celulă cu încă trei prizonieri, stau în celulă 23 de ore pe zi, li se permite trei, uh, li se permite să dea trei telefoane pe săptămână și să facă uh, duș o dată, li se permite să primească vizita familiei o dată pe lună. Cu alte cuvinte, sunt izolați, iar bariera lingvistică face izolarea și mai cumplită. Ei sunt acuzați de infracțiuni economice, nu sunt criminali, nu sunt teroriști și sunt închiși numai pentru în baza mandatului european de arestare mandatul european de arestare a eliminat dintr-o dată toate garanțiile împotriva arestării existente în Marea Britanie de o mie de ani. Sigur, domnule Watson, puteți să dați din cap, dar mai bine v-aș cere um, iertare. Ce înseamnă? Înseamnă că ce se întâmplă cu cele două persoane se poate întâmpla acum cu orice cetățean britanic, nu? O greșeală de identitate sau furtul identității conservatorii, liberalii și liberal-democratici, toate partidele au votat în, în favoarea mandatului european de uh, arestare. Și precum Zola spun că acuz, jacuz partidele din Marea Britanie pentru că au susținut acest mandat european de arestare cu riscul, uh, pentru că toți cetățenii britanici pot fi acum arestați absolut la întâmplare. Mulțumesc! Și acum, doamna Morvai, un minut și jumătate. Köszönöm szépen, elnök úr! Mulțumesc, domnule președinte! Ca cetățean al Ungariei și avocat de drept penal, ar trebui să îmi fie rușine de faptul că astăzi, în Parlamentul European, se menționează cazuri de către cazuri din Ungaria de către doi deputați care reprezintă două grupuri politice diferite. Tot ce pot să spun este că vă cunosc aceste experiențe și de aceea aș vrea să-i rog pe toți cei prezenți astăzi aici, la ora atât de târzie, să înțeleagă faptul că în cazul cetățenilor străini care se confruntă cu încălcări atât de grave ale drepturilor procedurale în Ungaria, trebuie să se ia acest lucru în considerare și în cazul cetățenilor maghiari. Există nouă cetățeni maghiari care în ultimele nouă luni au fost uh, reținuți, au arestați și care au fost supuși diferitor tipuri de presiuni, sunt acuzați de a fi comis acte teroriste lucru care nu poate fi dovedit. Nu pot obține niciun fel de dovadă de la autoritățile ungare din acest sens și totuși acei cetățeni nu au, pot intra în contact cu nimeni, nici cu familiile lor. Și aș sugera să ne unim forțele cu toții și să încercăm să reglementăm situația în Ungaria pentru a mai evita orice gen de abuzuri de acest tip în lipsa unor garanții procedurale, care trebuie să fie în vigoare și în Ungaria. Mulțumesc, mulțumesc domnul Coelho, un minut jumate. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro Lopes Garrigo não levará a mal. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu se supără domnul Lopez Carina, aș vrea să eh, fac primul comentariu cu adresa domnului Baru. Nu știu dacă ne vom mai întâlni cu domnia sa înainte ca noua comisie să-și preia mandatul. Aș vrea deci să-i mulțumesc domnului Varo pentru energia și pentru cooperarea pe care a avut-o cu Parlamentul și cu uh, Comisia de Specialitate. Queria dizer que uh, faço junto a minha voz àqueles que acham que esta é uma área. Aș vrea să spun și că sunt de acord cu cei care au spus că e un subiect foarte important. Nu dorim să clădim doar o Europa a siguranței, a securității, ci și o Europa a justiției. Ceea ce înseamnă că orice inițiativă legată de drepturile procedurale este esențială. Trebuie să luăm măsuri pentru a sprijini victimele și pentru a asigura respectarea drepturilor cetățenilor care sunt deferiți justiției. E un mesaj clar și vreau să fac două apeluri foarte clare. Unul către Consiliu, apropo și de ce spunea domnul Watson, nu are rost să stăm 8 ani la acest proces și să rezolvăm doar o parte a drepturilor. Trebuie să fim mai eficienți, asta este sarcina Consiliului și fac un apel și către domnul Baro pentru a-i sensibiliza pe, eh, pentru a-l sensibiliza pe colegul care îi va prelua mandatul trebuie rezolvate toate drepturile procedurale, nu doar cel legat de traducere și interpretare. Mulțumim, doamna Benova, un minut. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, problematika základných procesných práv... Domnule președinte, stimați colegi, drepturile procedurale în procedurile penale reprezintă un subiect important. Vorbim despre siguranță, despre echitate, despre justiție, despre drepturile acestea care au alcătuit deja o listă, nu dreptul la traducere, interpretare, cooperare, comunicare, asistență juridică. Toate acestea ar trebui să fie considerate o sumă de drepturi sugerate pentru că trebuie să garantăm o serie întreagă de drepturi fundamentale astfel încât să putem vorbi despre Uniunea Europeană, despre dreptul acesta în Uniunea Europeană atunci când vorbim în relație cu uh, drepturile stabilite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Trebuie să ne gândim și la victimele care suferă, trebuie să ținem de cont și de ele. Trebuie să existe solidaritate și trebuie să ne asigurăm că suntem pe măsura așteptărilor și scopurilor noastre. Mulțumesc! Domnul Baton, un minut și jumătate. Domnule președinte, cerem Consiliului să lucrează, să continue efortului pentru a introduce recunoașterea drepturilor procedurale în acțiunile penale. Mandatul european de arestare a înlăturat garanțiile împotriva arestărilor injuste de care se bucurau britanicii. Nu e vorba de o dezbatere teoretică. Mandatul european de arestare distruge viața unor oameni inocenți o persoană din circumscripția mea este printre cei care au fost extradați fără ca curțile britanice să examineze dovezile prima facie împotriva lor. Extradarea a fost acum redusă la o simplă formalitate birocratică. Domnul Simiu a fost reținut într-o închisoare um, recunoscută ca fiind fără dură, fără a avea drept la proces sau la eliberare pe cauțiune. Și acesta este un cinism de necrezut. Există oameni care plâng cu lacrimi de crocodil soarta acestui om fără să uh, înțeleagă faptul că sunt responsabili pentru soarta lor și aici susțin această legislație. Procedurile eh, comune se referă la reducerea standardelor europene, nu la consolidarea lor. Am o sugestie. Dacă doriți standarde mai mari în procedurile penale europene, atunci adoptați habeas corpus și um, un proces cu jurați ca standarde europene comune. Domnul Papa Nicolau dorește să intervine la procedura cash de aveți un minut. Ine καθοριστικό να... Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important ca, în măsura posibilului, să încercăm să creăm un cadru de referință pentru drepturile procedurale în procedurile penale. Este esențială problema încrederii. Avem nevoie de încrederea cetățenilor noștri legat de garantarea acestor drepturi fundamentale. Avem nevoie de încredere între statele membre pentru cooperare și pentru actul de justiție. În fine, avem nevoie ca toată lumea să aibă încredere în actul de justiție și cei care nu se bucură de justiție în Uniunea Europeană, e bine, vor fi infractori care se vor folosi de sistem și astfel justiția nu va fi asigurată. Mulțumim. Urmează domnul Lopez Garillo pentru Consiliu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să arăt cât sunt de mulțumit de intervențiile parlamentarilor, reprezentanța ai multor grupuri politice, pentru că toate aceste intervenții coincid asupra unui aspect și anume necesitatea armonizării la nivel european a garanțiilor procesuale, ca acesta să devină realmente un drept european Toată lumea a fost de acord asupra acestei, uh, acestui aspect. Toți uh, vorbitorii, reprezentanții tuturor grupurilor europene au fost de acord asupra acestei uh, chestiuni, ceea ce scoate în evidență importanța procesului construcției europene, a importanței spațiului juridic european, a importanței aplicării tratatului de la Lisabona pentru că ele sunt parte a elementelor esențiale ale programului președinției spaniole. Și vedem că ne bucurăm de susținerea dumneavoastră cu toate argumentele din diversele perspective pe care le-ați adus dumneavoastră. Ideea de a ajunge la garanții procesuale armonizate. Vreau de asemenea să mă refer la un argument foarte important uh, menționat de un vorbitor și anume ideea de a face acest lucru în momentul în care Europa va semna Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vreau de asemenea să vă spun, domnule președinte, că Consiliul, președinția spaniolă, vor acționa pentru a pune în practică toate aceste garanții procesurale prin directivele pe care le va prezenta Comisia Europeană și, de asemenea, uh, în privința uh, acelei directive uh, propuse de 13 state membre. S-a vorbit aici despre um, critica, critica acestui mandat european de arestare, dar el reprezintă un um, exemplu de cooperare împotriva criminalității organizate în uh, Uniunea Europeană. Spania este o țară care suferă de acte de terorism, așa încât mandatul european de arestare este un instrument al luptei împotriva terorismului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul comisar Baro, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru are dreptate și domnul Coelho a spus foarte bine uh, anterior că o Europa a securității este una a justiției și da, domnule Watson, mandatul de arestare european a fost foarte eficient și foarte util. Dar e adevărat că în același timp spațiul juridic european să fie organizat și la asta trebuie să lucrăm pentru a avea o Europa a justiției în care să existe încredere în modul în care funcționează justiția peste tot în Europa. În acest sens, aș vrea să mulțumesc încă o dată autorilor întrebării și vreau să le spun că, având în vedere textul care reflectă abordarea generală a Consiliului din 23 octombrie 2009, pe baza acestui text, Comisia, cu ajutorul Parlamentului, și a președinției spaniole se va asigura de faptul că calitatea textului va fi superioară calității actuale. De asemenea, vreau să adaug faptul că ne vom asigura că toate propunerile legislative necesare vor fi formulate astfel încât uh, să nu mai fie nevoie de inițiative din partea statelor membre. Comisia lucrează deja la propunerea privind informarea privind uh, acestor drepturi. Și va face eforturi pentru a adopta toate măsurile prevăzute în foaia de parcurs cât mai repede posibil. Un an pentru adoptarea fiecare măsuri este un termen indicativ. Dacă negocierile permit acest lucru, Comisia este dispusă să facă lucrurile într-un mod mai accelerat, evident. Aceasta este părerea mea Cred că lucrurile s-au consolidat, că programul multianual de la Stockholm stabilește o obligație de rezultate în acest sens și de când sunt responsabil cu toate aceste lucruri, m-am asigurat că acest dosar al drepturilor procedurale să avanseze, chiar dacă am ales această formulă de pas cu pas, cred că ne-am situat deja pe calea cea bună. Mulțumesc Parlamentului și președinției spaniole și sunt convins de faptul că Europa Justiției va face mari progrese în 2010. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Sunt sigur că există mulți care se pot alătura propunerii domnului Coelho și vă mulțumesc și eu pentru activitatea dumneavoastră. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul referitor la întrebări orale privind um, traficul de persoane. Primul vorbitor este doamna Ana Head, două minute și jumătate. Aveți cuvântul. Så mycket, domnule ordförande.